Dear colleagues, dear guests. Dragi colegi, stimați oaspeți, vă, vă urez bun venit la sesiunea noastră din această după-amiază. Înainte de a începe audierea în ceea ce privește acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare, o să vă citesc deciziile luate de Comisia Jurii de coordonatorii Comisiei Jurii. Mai întâi, în ceea ce privește numirile, doamna Ferrara va fi numită raportor pentru solicitarea de ridicare a imunității uh, parlamentare a lui Florian Filipo de la ENF, având în vedere ancheta judiciară. Doamna Hatala va fi raportor pentru o nouă solicitare de ridicare a imunității parlamentare a domnului Sikierski va fi discutată în comun cu un caz similar, deci va fi nevoie de un singur uh, raport. Doamna Hautala va fi numită de asemenea raportor de aviz pentru implementarea Convenției privind uh, drepturile persoanelor cu dezabilități, mai ales în ceea ce privește uh, concluziile Comisiei ONU. De asemenea, va exista un raport în ceea ce privește raportul Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu în ceea ce privește securitatea financiară pentru operațiunile offshore ca urmare a articolului 39 din uh, Directiva 2013-13. Coordonatorii au fost de acord să aibă un atelier de lucru cu Parlamentele Naționale în ianuarie 2016 la cele două propuneri pentru înlocuirea Cecil. Una pentru vânzarea online de bunuri tangibile și una pentru vânzarea online de conținut digital. Coordonatorii au fost de asemenea de acord să uh, invite ombudsmanul la o viitoare reuniune a coordonatorilor. S-au pus de acord că întrebările cu solicitarea de răspuns oral în ceea ce privește bunăstarea copilului vor fi pregătite pentru uh, sesiunea parțială din noiembrie 2015. Coordonatorii s-au pus de asemenea de acord să se includă pe de zi a reuniunii comisiei din 12 noiembrie 2015 uh, subiectul femei în Consilii de Conducere înaintea discuției din Consiliu. Scopul fiind să invităm un expert de la OCDE și să invităm și președinția luxemburgheză și viitoarea președinție olandeză. Membrii Comisiei FAM ar fi și ei invitați. Coordonatorii pentru coordonatorii au convenit să adreseze o întrebare cu solicitarea de răspuns oral pe această temă și conținutul acesteia va fi uh, convenit prin procedură scrisă. De asemenea, coordonatorii au fost de acord să se organizeze un nou eveniment în uh, anul viitor, În ceea ce privește misiunea Ucraina și jucătorii cheie, atât din partea Ucrainei cât și din partea UE, vor fi invitați și doamna Delvo va fi numită ca membru cu drepturi de, plini, de pline ca doamna comandorului Cacia și domnul Lure uh, ca supleanțe grupului de lucru amplu care se ocupă de uh, inteligența artificială și robotică. Acestea sunt deci deciziile coordonatorilor noștri și acum Vă urez bun venit la primul nostru punct pe pe ordinea de zi, împreună cu Comisia AFCO și cu doamna Hübner, președintele acestei comisii, care îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Având în vedere că nu avem vorbitori din partea APCO, o să mă folosesc de timpul meu pentru a vorbi de câteva lucruri de fond. Poate știți că acordul interinstituțional în ceea ce privește o mai bună reglementare datează din 2003. Trebuie să nu uităm că această dată, la această dată Europa era foarte diferită. Era înainte de valul de extindere și înainte de criza economică, care a declanșat multe reforme, în special în ceea ce privește guvernanța economică, rolul Parlamentului și al Comisiei Europene, care au primit competențe sporite. Deci am avut modificări uriașe în ultimii ani în ceea ce privește funcționarea UE și tocmai de aceea ea a fost foarte important pentru comisiile noastre ca acordul interinstituțional în ceea ce privește o mai bună guvernare să treacă printr-o revizuire majoră. Tocmai de aceea, Parlamentul European a solicitat revizuirea acestui acord de nenumărate ori. Acordul tratează subiecte care sunt de importanță fundamentală pentru noi ca Parlament European. Majoritatea sunt relevante pentru tot Parlamentul European. Tocmai de aceea Pavel Svoboda și cu mine am acceptat faptul că ar trebui ca discuțiile să se poarte la cel mai înalt nivel al forului. Cu toate acestea, credem că cele două comisii, juri și AFCO, joacă un rol important și ar trebui de asemenea, să există o legătură cât mai puternică în acest proces. Noi am emis un document care prezintă avizele comisiilor. În ceea ce privește conținutul, este evident că Pavel Svoboda și Comisia Împătentă pe Fond dar și AFCO, care are competențe în ceea ce privește uh, relațiile interinstituționale și implementarea tratatelor, precum și evaluarea operațiunilor și sunt competente pe anumite aspecte detaliate care sunt tratate în cadrul acestui acord interinstituțional, cum ar fi o mai bună cooperare a procesului legislativ uh, în special în ceea ce privește programarea interinstituțională și planificarea. În special, programarea multianuală este importantă pentru noi și din audierile pe care le-am avut deja cu Guy Verhofstadt, care este negociator șef pentru acest acord, am văzut deja că discuțiile dintre instituții au pus accentul pe uh, această programare interinstituțională și la AFCO suntem răspunzători și de monitorizarea echilibrului interinstituțional în procesul uh, luării de decizii, în special atunci când vorbim despre implementarea principiului uh, tratamentului egal între Parlament și Consiliu. Poate vă amintiți că de decenii deja a existat întotdeauna acest conflict latent și ciudat între Parlament și Consiliu. Cui aparține comisiei, da, comisia, dacă se poate spune așa, și cum putem obține tratament egal din partea comisiei. Avem de asemenea un rol de jucat în ceea ce privește alte principii instituționale, cum ar fi transparența, claritatea, prietenia față de cetățean, în legislația europeană, deci considerăm că și asta este o dimensiune importantă a noului acord. Și uneori competențele noastre se suprapun cu cele ale jurii în ceea ce privește statul de drept, legalitatea și implicarea acestora pentru o mai bună legiferare. Deci trebuie să lucrăm împreună și sperăm ca și că AFCO să poată contribui la această competență primară a jurii mai, atunci, mai ales atunci când vedem, vorbim despre proporționalitate și subsidiaritate, care se află pe ordinea noastră de zi de multă vreme. Am vrea de asemenea ca această mai bună legiferare să nu fie înțeleasă drept mai puțină legiferare. Pentru că am văzut că atunci când nu există destule legi, putem avea de suferit. Deci nu e vorba doar de cine face propunerile, ci și de modul în care acestea sunt făcute și se propun și regulamente uh, suplimentare sau care să uh, ajute cetățeanul și să se deruleze într-un proces transparent și democratic, pentru că această legislație este necesară pentru uh, o mai bună funcționare a pieței unice, pentru o mai bună funcționare a Uniunii Europene, pentru zona euro, pentru o mai bună protejare a drepturilor cetățenilor, Deci, Comisia și Parlamentul ar vrea să vadă și faptul că se ia în serios fondul problemei. Și tocmai de aceea avem nevoie de capacitatea de acțiune comună între instituții. pentru a avea o legislație de mai bună calitate, mai eficientă, mai puțin intruzivă, mai care să aibă mai multă transparență, pentru că credem că prin acest proces am putea produce într-adevăr o plusvaloare europeană a legislației. Și am vrut să profit de ocazie pentru a vă spune la ce ne așteptăm din partea acestui proces. Și am vrea de asemenea să demonstrăm că Parlamentul colaborează și că vrem să participăm la obținerea unui rezultat mai bun. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Uh, Hibner. Mulțumesc, doamna Hibner. Înainte de a da cuvântul domnului Karim, vreau să vă spun că avem în sală o delegație de funcționari publici de la Senatul Italian. Vreau să vă urez bun venit, un bun venit cordial la această uh, reuniune. Benvenuti este singurul cuvânt pe care îl știu în italiană. Uh, și o a doua observație este că L-am invitat și pe domnul comisar Timmermans, precum și, eh, și pe domnul Verhofstadt la această reuniune, la această audiere. Din păcate, domniile lor n-au putut să vină, deci va trebui să ținem audierea fără ei. Acestea fiind spuse, domnul Karim vrea să spună ceva. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul uh, în această etapă. Vă mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc și doamna, doamnei Hübner ca președinte al Comisiei Domniei sale pentru că ne-a pus la dispoziție informațiile pe care le are. Ați vorbit despre subiectul pe care vreau să-l deschid și eu. La momentul uh, în care ne gândeam să avem această audiere, erau niște Uh, termeni foarte clari că vom avea părerile uh, comisarului relevant, domnul Timmermans, și părerile domnului Verhofstadt. Pentru că mulți dintre noi au aflat că, aparent, domnia sa are un dosar foarte important în ceea ce privește opoziție uh, Uh, importantă în uh, acest nou acord interinstituțional. Și, sincer, orice discuție are loc astăzi în această sală, fără prezența celor doi, este nu este nici măcar jumătate de discuție. Nu vom face decât să vorbim noi cu noi. Iar în ceea ce privește transparența, transparența procesului, mă tem că eu și cred că și mulți dintre colegii mei avem multe întrebări la care avem nevoie de clarificări înainte să putem trece la o etapă în care să avem vreun fel de discuție pe fondul problemei. În ceea ce privește această audiere de astăzi, faptul că acești doi deținători de poziție, cel puțin unul dintre ei știm exact ce poziție are, cu celălalt încă nu știm, uh, cel puțin până nu avem o conversație clară, ne găsim într-o situație în care o să le oferim o frunză de smochin, pentru că în momentul de față sunt în pielea goală în ceea ce privește uh, acoperirea democratică. <coughs> Și acest lucru s-a mutat de la a fi un proces extrem de nesatisfăcător la a fi un proces care acum este deja de neacceptat. Și tocmai de aceea, domnule președinte, având în vedere că am venit aici și mă așteptam să-i găsesc pe ambii domne aici pentru a avea și contribuțiile lor și pentru ca noi să putem să le transmitem observațiile pe care le avem, acum mă găsesc în situația în care nu am de ales decât să solicit abandonarea acestei audieri și până când cei doi deținători de poziții uh, nu sunt dispuși să vină și să ne acorde respectul uh, cuvenit aici la Parlament și la Comisie, deci până când nu vor fi dispuși să apară în fața noastră, această audiere n-ar trebui să aibă loc și această comisie nu ar trebui să le dea frunza de smochin ca să își uh, acopere nuditatea. Nibler? Doamna Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Sunt într totul de acord cu colegul Karim. O astfel de abordare nu poate fi acceptată. Să nu uităm că am vorbit despre o mai bună reglementare luni și luni de zile. Doamna Kaufman a creat un raport pe care noi l-am amendat. Uh, l-am votat și uh, a trebuit să constat, la fel ca mulți alți colegi, că acest raport nu mai era destinat plenarei. De ce? Pentru că s-a susținut că, dată fiind negocierea cu privire la acordul interinstituțional în curs, raportul ar uh, fi uh, mai bine să fie lăsat la o parte, cel puțin pentru moment mi s-a părut că această abordare este complet inacceptabilă. Am auzit însă că astăzi vom purta o, o discuție cu domnul Verhofstadt, cu domnul Timmermans. Mă gândeam că vom avea șansa de a discuta cu domniile lor uh, temele pe care le-am tot discutat noi uh, luni de zile. Dar iată că distinșii noștri invitați nu ni s-au alăturat astăzi, prin urmare sunt într totul de acord cu colegul Karim. Mi-ar uh, plăcea ca măcar domnul Verhofstadt, care negociază în numele Parlamentului, să vină în fața Comisiei Jurii pentru a ne prezenta propunerile sale cu privire la noul acord interinstituțional. Cum spunea colegul Karim, ar fi poate mai logic ca dezbaterea de astăzi să fie amânată până la o dată care să le convină și distinșilor noștri invitați. Vă mulțumesc! Uh, Mrs. Regner, yes. Doamna Regner. Um, da Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord. Vorbim aici despre o mai bună reg- reglementare. Și iată, acesta este un exemplu de proastă reglementare. Ar fi uh, necesară includerea Comisiei Jurii și a Comisiei AFCO în discuții. Și iată, lucrurile acestea, lucrurile acesta nu se întâmplă. Cum spunea antevorbitoarea mea, avem un raport, un raport care este pregătit, este finalizat. Să nu, ne uităm, să nu uităm că ne aflăm în fața unei a doua provocări. Avem deja acest uh, raport finalizat și uh, mai există un raport la IMCA, IMCO care conține teme asemănătoare cu cele tratate de doamna Kaufman și care spre deosebire de al nostru, va fi discutat în plen. Deci mi se pare că la capitolul bună reglementare ceva nu funcționează bine. Da, e normal să se negocieze un nou acord interinstituțional, dar uh, Iată că multe dintre lucrurile care intră în res- responsabilitatea comisiilor Parlamentului European nu pot uh, fi tratate corespunzător pentru că ar deranja pe cineva. Așa ceva nu putem să acceptăm și, prin urmare, trebuie să solicităm imperativ actorilor să își asume respons- responsabilitățile și să garanteze transparența. Mrs. Autala, Yeah, thank you very much. Doamna Hatala, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu colegii. Și cred că refuzul domnului Verhofstadt și al vicepreședintelui Timmermans este un semn de aroganță. Și este chiar opusul a unor principii de mai bună legiferare și mai bună interacțiune între instituții. Ar trebui să transmitem un mesaj clar celor doi că nu acceptăm uh, acest refuz de a interacționa cu noi. Deci trebuie să fim foarte clari în uh, privința asta, dar avem uh, oaspeți aici și cred că vom avea un schimb de vederi bun în ceea ce privește principiile pe care le susținem noi. Mulțumesc. Mrs. Van Busset. Doamna Van Busset, vreau să susțin Uh, ceea ce au spus colegii. Cred că domnul Verhofstadt întotdeauna este plin de importanța transparenței și negociază în numele Parlamentului acest acord interinstituțional și cred că doar un procent din uh, deputați știu ce negociază. Nici măcar nu are mandat, pentru că nu ne-a vorbit niciodată, deci nu știm ce negociază în numele nostru al Parlamentului. Deci cred că este o mare rușine modul în care decurg lucrurile aici în numele Parlamentului. Nu este deloc un proces democratic. Uh, I basically agree with... Sunt perfect de acord cu tot ce s-a spus până în acest moment. Totuși, nu suntem doar noi singuri aici, avem un invitat pe domnul Robinson, care lucrează la Institutul de Studii Juridice Avansate de la Londra. Deci vă sugerez încă suntem aici suficienți membrii care să voteze să amâne audiera, așa cum s-a propus, sau am putea să-l ascultăm pe invitatul nostru care a venit de la Londra, să-l lăsăm să-și facă prezentarea și apoi să votăm amânarea audierii. Ce părere aveți, domnule Karim? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi sunt recunoscător uh, doamne Hautala, eu am o propunere. Haideți să supunem la vot înainte să continuăm invitatul nostru ar trebui să intervină de la 3 și 10 la 3 și 25. Și putem să-l lăsăm să-și facă prezentările, dar uh, imediat după aceea, înainte de orice alt dialog, să suspendăm această audiere cu efect imediat. Și singurul motiv este din respect pentru faptul că domnul Robinson a Uh, s-a chinuit ca să fie aici astăzi, ca să asiste la acest proces și dacă n-ar fi fost absența celor doi domni care au fost deja identificați, uh, mă tem că uh, până la urmă acesta este Parlamentul cetățenilor, este și Parlamentul domniei sale, deci vă rog să supunem la vot această propunere. I would uh, just like um, uh, make clear that Mr. Verhofstadt Vreau să vă explic doar faptul că domnul Verhofstadt avea altceva în programul său de lucru pentru astăzi. A anunțat lucrul acesta la conferința președinților de comisii. Prin urmare, vreau să subliniez faptul că domnul Verhofstadt nu a refuzat invitația noastră, ci ne-a anunțat că avea alt uh, program. Da, sunt de acord cu votarea amânării audierii pentru o dată ulterioară la care cei doi domni se pot alătura. Aceasta era propunerea, dacă am înțeles-o bine. Am înțeles bine? Și deci, prin urmare, dumneavoastră propuneți să-l ascultăm mai întâi pe domnul Robinson și după aceea să votăm. Domnul Karim. Nu, votăm întâi, îl ascultăm mai apoi pe domnul uh, Robinson și după aceea audierea se suspendă. Asta este propunerea. Domnul președinte, cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Perfect. Uh, uh, having done that, having done that, uh, I would like to give the floor uh, to uh, Mr. William Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului William Robinson, pe care deja l-am prezentat. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vă discuta, de a vorbi despre această temă, care este, după cum spunea doamna Hübner, o temă fundamentală pentru Uniunea Europeană. de ceva vreme încoace, tot uh, sugerez faptul că instituțiile implicate în procesul legislativ european ar trebui să își schimbe poziția vis-a-vis -vis de procesul de reglementare. Prin urmare, am așteptat cu mare interes noul acord interinstituțional. Mă gândeam că lucrurile se vor schimba dar textul propus de către comisie nu e chiar atât de diferit de textul uh, pe care l-am promulgat în 2003, acordul privind mai buna reglementare. Și, într-adevăr, în 2003 situația era alta decât în prezent. Prin urmare, mi se pare că propunerea comisiei este o șansă ratată. E nevoie de o abordare mult mai curajoasă. Din punctul meu de vedere, există trei elemente ale acestei abordări. În primul și în primul rând, e esențial ca autoritatea legislativă să uh, și însușească legislația europeană. Mai apoi, instituțiile implicate în acest proces legislativ ar trebui să stabilească un cadru al reglementărilor europene, un cadru solid și, de asemenea, uh, ușor de înțeles și accesibil. Pentru a ne asigura că acest sistem funcționează, eu sugerez uh, să existe o, un organism de monitorizare, un organism comun de monitorizare și voi reveni asupra acestor uh, puncte. Uniunea Europeană este un sistem democratic, uh, principiul statului de drept uh, este la baza tratatelor. Tratatele de asemenea vorbesc despre transparență care e necesară pentru a asigura participarea cetățenilor. Și în urmare, e clar că autoritatea legislativă, uh, respectiv Parlamentul și Consiliul, ar trebui să fie cea care stabilește regulile de bază pentru reglementările europene, bineînțeles în comun acord cu Comisia. Uitându-mă la textul propus de comisie, îmi dau seama că abordarea tehnocrată uh, din trecut uh, e în continuare prezentă. În momentul de față, însă, abordarea tehnocratică ar fi trebuit să fie lăsată la o parte. Avem acum un sistem democratic, un sistem parlamentar. În ceea ce privește valorile de impact, spre exemplu, Comisia spune lăsați totul în seama noastră, avem deja o metodologie, iar Parlamentul și Consiliul ar trebui să împrumutem metodologia noastră. Nu așa ar trebui să stea lucrurile. În ceea ce privește simplificarea, Comisia spune că are propriul său program de simplificare care ar trebui să devină baza de plecare pentru procesele demarate în domeniul simplificării de către Consiliu și de către Parlament. Nu, eu cred că cele două instituții ar trebui să decide de unele singure ce abordare uh, aleg. Bineînțeles, uh, alături de către comisie, alături de comisie consider că uh, Uh, Consiliul și Parlamentul ar trebui să vină cu propriile lor abordări. Bineînțeles, uh, procesul politic va rămâne pe veci unul complex, dar mi se pare că există o mulțime de aspecte tehnice care uh, ar putea funcționa mai bine în cazul în care în acest acord ar exista niște reguli cât se poate de clare. Mă gândesc la regulile cu privire la publicarea și diseminarea informațiilor cu privire la legislația europeană, mă gândesc la planificare, mă gândesc uh, și la alte subiecte. Aceste reguli de bază ar trebui, bineînțeles, să se aplice și în cazul actelor comisiei și activităților comisiei. Cadrul prezent pentru reglementarea europeană este un fel de puzzle, un puzzle uh, depășit uh, și căruia îi lipsesc o serie de piese. O mulțime de reguli sunt stabilite în uh, texte diferite. Unele sunt incluse în tratat, unele sunt incluse în regulamente. Spre exemplu, există un regulament din 1971 cu privire la uh, la perioadele de timp. Și mai există și acordurile interinstituționale, vreo patru, mai sunt acordurile cadru, mai sunt declarațiile, comunicările, etc. Există o serie de manuale care au fost unele publicate, altele nu. Uh, Acum Comisia are propriile sale linii directoare cu privire la mai bună reglementare. Mie mi s-ar părea că ar fi mai bine să avem uh, linii comune directoare privind mai bună reglementare. Există o serie de titluri bune, uh, se vorbește despre uh, reglementarea inteligentă, simplificată, etc. Inițial uh, aveam uh, mai bună reglementare, după ce am trecut la reglementarea inteligentă, care ar trebui să fie mai bună și acum ne întoarcem în acest nou text în mai bună, la mai bună reglementare. Cine știe oare ce se ascunde în spatele acestor concepte? Și după aceea, bineînțeles, mai sunt și numeroasele comunicări ale Comisiei. Nu trebuie decât să vă uitați la website-ul Comisiei Europene cu privire la mai bună reglementare pentru a vedea câte comunicări există. Și situația e complexă. Și care e problema cu aceste comunicări? Niciodată nu știm dacă se înlocuiesc una pe cealaltă uh, sau dacă uh, coexistă în bună pace și armonie. După aceea, pe lângă comunicări, mai există și documentele de lucru ale uh, personalului, ale funcționarilor. Aceste documente ar trebui să fie traduse. Dacă nu sunt traduse, înseamnă că nu sunt accesibile în toate limbile oficiale. Din punctul meu de vedere, multe dintre aceste reguli sunt depășite. Doamna uh, Hübner spunea că acordul uh, în vigoare în momentul de față datează din 2003. Pe vremea aceea situația era cu totul alta. Dar regulile cu privire la reformare datează din 2002, există alte reguli din 94, regulile cu privire la formulări au fost uh, stabilite în 98 în acordul interiman de atunci. Oare e posibil ca regulile stabilite în 1999 uh, să fie în continuare valabile și în 2015? Mie mi se pare că nu. Nu trebuie decât să ne uităm la noile sugestii ale Comisiei Europene cu privire la mai bună reglementare pentru a vedea care sunt uh, și noile sugestii cu privire la o mai bună formulare a actelor legislative. Există o serie de exemple în uh, propunerea Comisiei uh, Uh, propuneri de genul uh, evitarea costurilor disproporționale, adoptarea unor reguli practice, etc. Ei bine, nimic din genul acesta nu este inclus în regulile cu privire la formularea, elaborarea actelor legislative, reguli stabilite în 98. Uh, pe lângă că sunt depășite, regulile sunt și incomplete. Oare aceste reguli sunt ele uh, cu putința fi, a fi utilizate în momentul de față? Consider că în momentul de față avem nevoie de o nouă abordare. Toate regulile trebuie să fie în același loc. Autoritatea legislativă, alături de, către com- de comisie, trebuie să stabilească toate regulile de bază privind reglementarea europeană în interiorul unui acord interinstituțional. Aceste reguli trebuie să uh, vizeze aspectele de bază. Mai apoi ar putea exista texte subordonate care să intre în detaliu uh, și lor li s-ar putea adăuga manuale și linii directoare. Meritele unui asemenea sistem sunt clare. Transparența e primul lucru la care mă gândesc. Dar toți cei implicați în procesul uh, legislativ, de asemenea, ar putea înțelege regulile și rolul care le revine lor. Sistemul european se bazează pe reguli, pentru că există foarte mulți oameni implicați din cele trei instituții în procesul legislativ. Aceste persoane vin din culturi diferite, au experiențe diferite, intervin, intervin la momente diferite în instituțiile uh, de care țin și prea puțini dintre ei sunt uh, specialiști în Uh, domeniul legislativ. Au alte uh, experiențe. Uh, prea puține programe de formare pe problemele legislative s-au demarat. Știu asta prea bine pentru că am ținut eu câteva cursuri. Dar oricum, experții în domeniul acesta legislativ sunt experți pe o bucată de legislație, nu mai mult. Uh, regulile sau uh, regulile sunt uh, numeroase, uh, se lășluiesc în diferite locuri, trebuie să fie traduse, totul devine din ce în ce mai complex, mult prea complex. Și mai există și problema transparenței în, ca și concept general. Ar fi mult mai bine ca cetățenii europeni, companiile europene să înțeleagă mai clar care sunt regulile care se aplică reglementării la nivel european. Uh, Chiar Comisia Juri în iunie anul acesta spunea că majoritatea programelor Comisiei cu privire la legislație nu oferă suficientă, suficientă claritate și transparență cu ceea ce privește, în ceea ce privește obiectivele și tocmai de aceea trebuie să fie mai bine combinate. Chiar asta spun și eu. Ombudsmanul european a spus într-un alt context uh, anul acesta că Uh, cetățenii, companiile, uh, organizațiile europene ar trebui să poată urmări toate etapele negocierilor și să înțeleagă cum s-a ajuns la un anumit rezultat. Instituțiile europene au interesul de a legifera într-o manieră cât mai clară, cu putință transparentă, cu putință pentru a păstra încrederea europeană. Prin urmare, eu sugerez că faptul că un set de reguli cât se poate de clar, uh, inclus într-un cadru deosebit de clar, uh, Uh, reprezentat de acord, un nou acord interinstituțional ar reprezenta până la urmă o manieră de a cuceri încrederea cetățenilor europei. Dar nu e suficient să adoptăm doar câteva reguli de bază, oricât de bune ar fi acestea. Mulți oameni de știință au spus deja că există deja o mulțime de reguli europene cu privire la procesul de reglementare. Dar problema calității uh, este în continuare o problemă. Uh, de bază. Acești oameni de știință spuneau că mm, marele deficit e faptul că regulile acestea nu sunt uh, întotdeauna la fel de bine aplicate în practică. În practică. Tocmai de aceea sugerez crearea unui organism uh, comun de monitorizare a utilizării regulilor. Doar astfel s-ar putea Uh, stabili dacă regulile sunt într-adevăr uh, bine folosite, bine puse în aplicare. Există deja o mulțime de organisme diferite care încearcă să verifice în fiecare domeniu în parte maniera în care regulile de reglementare sunt puse în aplicare. Eu sugerez ca aceste proceduri deja existente să fie raționalizate și să fie incluse într-un fel de format comun. Consider că această uh, acest organism permanent ar fi o mai bună soluție decât crearea de paneluri ad hoc, așa cum propune uh, Comisia în textul cu care a venit în fața noastră. Acum vreau să fac referire la domnul William Heath Robinson, mult mai cunoscut decât sunt eu, care a creat această caricatură ce mi-amintește mult despre procesul european legislativ. Vedeți aici o mulțime de muncitori care au uh, misiuni diferite, dar uh, rolul lor comun este acela de a construi un uh, pod între doi piloni. Am putea face analogia, o analogie între, acest, uh, între această caricatură și uh, eforturile Comisiei Europene. Dar ce ar trebui, de fapt, să înțelegem din caricatură? E important să muncim cu toții împreună dacă e ca structurile noastre să fie sol, solide. Bineînțeles, nu va, fi greu, nu va fi ușor să se stabilească reguli comune privind aspectele tehnice ale uh, Uh, reglementării uh, europene. Dar ar merita să demarăm efortul. Procesa, procedura legislativă europeană va fi întotdeauna dificilă din punct de vedere uh, politic și din, va fi în continuare una complexă, dar măcar regulile tehnice ar fi clare și înțelese de toți cei implicați. Prin urmare, în loc să ratăm o șansă, ar trebui să folosim această șansă pe care o avem în momentul de față la dispoziție pentru a stabili niște reguli cât se poate declare cu privire la reglementările europene. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule Robinson. Înainte să declar închisă această audiere, poate că unii dintre deputați au să vă pună întrebări. Dacă sunteți de acord, doamna Nibler. Mulțumesc, doamna președintă. N-am nicio întrebare, ci vreau doar să mulțumesc pentru această prezentare interesantă. Și dată fiind această prezentare, iată, E cu atât mai regretabil faptul că domnul Verhofstadt și, ni, uh, și domnul Timmermans nu mi s-au alăturat astăzi. Aș fi fost foarte curioasă să aflu părerea lor cu privire la această prezentare. În orice caz, vreau uh, să vă mulțumesc din toată inima și așteptăm și noi uh, să avem ocazia de a ne aduce aportul la această discuție. Domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc și eu domnului Robinson pentru înțelegerea de care de dovadă și îmi cer scuze față de persoana domniei sale pentru că, iată, i a amestecat într-o dezbatere mult mai uh, largă ce nu îl privește. Uh, sper însă să-l putem deranja încă o dată uh, cândva când domnul Verhofstadt să poată să apară aici în persoană, să-l putem invita din nou pe domnul Robinson și să putem ține un dialog mult mai aprofundat și, uh, sigur, uh, o să-i cer scuze pentru faptul că um, mutăm audierea, dar nu avem de ales. Președintele, da, și eu uh, vreau să spun același lucru, domnule Karim. Toate scuzele pentru modul în care încheiem această audiere astăzi. Dar vă mulțumim, domnule Robinson, pentru că ați venit aici alături de noi. Și cu permisiunea doamnei Hübner, încheiem aici audierea.

Dear colleagues, I just... Dragi colegi, vreau doar să vă spun că vom continua lucrările comisiei noastre cât de curând.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

Doamne, Yes. So, uh, dear colleagues. Dragi colegi, continuăm lucrările. Discutăm punctul numărul 16, schimb de vederi cu privire la delegația la OAPI în Alicante. Are cuvântul domnul Țvifca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. się z Państwem wrażeniami și doświadczeniami z delegației. Vă mulțumesc. Dați-mi voi să vă împărtășesc impresiile mele. Comisia noastră a organizat o delegație la Alicante, la OAPI. Doamna Comelini și doamna Honeyball și uh, subsemna, subsem, subsemnatul, îmi cer scuze, scuze, au participat la această deplasare. Deplasarea a fost foarte interesantă. Asta datorită programului încărcat și interesant uh, ce a fost pregătit pentru noi și, pe de altă parte, datorită faptului că eu am avut ocazia de a înțelege provocările și misiunea, de asemenea, a acestui oficiu. Vreau să mulțumesc, să mă adresez uh, președintelui și secretariatului și să le fac o rugăminte. Mi-ar plăcea să pregătim uh, o invitație pentru domnul director al OAPI, domnul Campinos. Trebuie să-l uh, invităm și să, la noi și să dezbatem cu el. Ne-ar plăcea de asemenea să creăm o strategie pentru anii 2016-2017 pe tema aceasta a armonizării uh, pieței comune. De asemenea, la Alicante am purtat o dezbatere privind aspectele financiare o temă deosebit uh, de interesantă în contextul OAPI. De ce? Pentru că OAPI este singura agenție a Uniunii Europene care are surplus bugetar. Totul ține de gestionarea, de maniera în care sunt gestionate mărcile europene. Am uh, pus uh, în discuție acest subiect care era deloc facil, date fiind regulile în vigoare. În orice caz, uh, am ajuns la concluzia că aceste surplusuri ar putea fi altfel uh, reglementate nu doar birourile din diferitele state membre ar trebui să fie responsabile pentru cheltuirea acestor uh, fonduri, ci ar putea exista un plan comun de cheltuieli. Bineînțeles, acest plan ar trebui să fie monitorizat uh, și coordonat de către OAPI. Alicante e un oraș minunat. Este de-a dreptul fermecător. Poziția geografică este minunată, iar sediul OAPI este chiar pe țărmul uh, Mediteranei. Deci, uh, întotdeauna ai parte de o priveliște minunată, dar bine, acest comentariu a fost unul așa auxiliar. Important e faptul că noile clădiri care au intrat în uh, folosință anul trecut permit concentrarea uh, funcționarilor. De asemenea, la, în acest nou sediu există un server foarte performant care permite gestionarea tuturor uh, datelor. și legătura cu statele membre ale Uniunii Europene, dar și cu state terțe, legăturile privind uh, verificarea, care permit verificarea anumitor lucruri, uh, este deosebit de importantă. Și am avut ocazia de a vedea cum funcționează totul în practică. O, colabor- o angajată de la Alicante a simulat înregistrarea unei mărci, dintr-o dată au apărut două semnale de alarmă și respectiva funcționare ne-a arătat uh, pas cu pas procedura care trebuie să fie pusă în aplicare. Toate acestea necesită pe lângă cunoștințe aprofundate și multă răbdare, pentru că funcționarii pot uh, verifica online decursul procesului uh, de înregistrare și, bineînțeles, lucrul acesta nu poate decât să-i ajute până la urmă. De asemenea, s-a purtat o dezbatere cu caracter general cu privire la viitor, la ce se va întâmpla în viitor. Dezbaterea din prima seară a dus uh, la un schimb tare emoțional de opinii cu cei care conduc uh, OAPI, dar uh, tocmai această încărcătură emoțională a dus la îmbogățirea până la urmă a experienței pe care am avut-o în urma acestei vizite. Consider, că, după cum v-am spus uh, deja, că nu uh, ar fi deloc de neglijat posibilitatea invitării uh, directorului uh, OAPI aici la Bruxelles. Am putea să le oferim uh, celor de la OAPI oportunitatea de a vedea cum funcționează lucrurile la noi aici. În orice caz, pe ansamblu, vizita a fost una încununată de succes și mă bucur tare mult că am participat la ea. Mulțumim, doamna Honeyball, dorește să intervină? Just quickly. Foarte pe scurt, prezentarea domnului Țvifca a fost uh, absolut uh, completă și cuprinzătoare. A fost uh, o călătorie extrem de reușită, o vizită de care ne-am bucurat cu toții pentru că am ajuns să vedem un loc minunat. Eu am birou cu vedere la Tamisa și mi se părea că e o priveliște destul de bună, dar văzând priveliștea de acolo, mi-a mai schimbat părerea. A fost foarte interesant să văd cum se lucrează la WAPI. Lucrează cu um, volum uh, foarte mare și au un personal destul de puțin. Noi aici nu ne dăm seama cât de multe fac ei de fapt acolo și cât de eficienți și rapizi sunt. Tot modul lor de organizare e de dreptul impresionant. Și uh, încă un lucru care m-a impresionat. În fiecare birou aveau un ecran pe care puteai să vezi um, ce dosare, câte cereri erau în așteptare, câte erau în lucru, câte erau finalizate. Lucru destul de neobișnuit. Din discuții și din raportul care a fost redactat am înțeles că domnul Campino s-ar dori să vină în comisia noastră și să-și prezinte activitatea. Cred că ar fi util dacă putem să-i alocăm uh, uh, puțin timp să îl invităm. Deci, ar fi bine să găsim timpul necesar pentru a-l aduce aici. Și, uh, în plus, urmează să aibă loc tot felul de modificări cu privire la regimul uh, drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană, așa că ar fi bine să discutăm aceste modificări cu domnia sa și să-l invităm aici la un moment dat. Președintele, da, sunt de acord. M-am aflat și eu acolo în vizită anul trecut, când s-a sărbătorit cea de-a 20-a aniversare de la înființarea oficiului. Este un uh, proiect uh, european de mare succes, un proiect ce funcționează pe bază de cooperare și acest lucru trebuie prezentat publicului. Un alt motiv pentru care l-am putea invita pe domnul Campinos aici este că recent am finalizat uh, pachetul privind mărcile comerciale și ar fi interesant să auzim care e opinia domniei sale cu privire la punerea în aplicare a acestui noi regulament, nou regulament. Deci, de acord, e o idee bună să-l invităm la una din ședințele comisiei noastre. Mulțumesc pentru acest schimb de vedere. Continuăm, mergem la punctul 17. E vorba despre delegația la OCD la Paris, doamna Evelyn Regner, domnul Durand sunt printre participanți. Doamna Regner, doriți să luați cuvântul? Dankeschön. Natürlich war der... Mulțumesc. Bineînțeles, această vizită a fost deosebit de fructuoasă. Am ajuns acolo într-un moment foarte interesant. Am discutat o serie de teme, am vorbit despre uh, dreptul companiilor, despre guvernanța companiilor. Uh, am subliniat importanța reprezentării femeilor în consiliile, consiliile de administrație. După aceea, după amiază, am vorbit despre drepturile de autor de asemenea. Consider uh, că cea mai important, cea mai importantă discuție a fost cea purtată cu Angel Curia. De ce? Pentru că chiar înainte uh, de a afla noi cu toții uh, din uh, ziare ce anume s-a decis la summitul G20 în, uh, G20 în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară în parte, etc., etc., domnia sa era la curent cu cele decise de către G20. De asemenea, domnia sa era la curent și cu toate activitățile pe care le demarăm noi în ceea ce privește dreptul companiilor și guvernanța companiilor. Deci, tocmai de aceea, iată, dezbaterea cu domnia sa a fost cea mai interesantă. Dar am avut și alte uh, întâlniri și alte discuții cu diferiți alți angajați ai uh, OCDE. Am uh, reținut în special aspectul legat de structura de proprietate a companiilor. Există în continuare uh, mari uh, bucăți din sau mare parte a acțiunilor care sunt deținute de o anumită persoană sau o anumită altă companie, dar din ce în ce mai mult uh, aceste acțiuni sunt diseminate. Există, apar din ce în ce mai mulți uh, proprietari și această diseminare, această răspândire a responsabilităților până la urmă are efecte asupra răspunderii uh, sociale a companiilor, asupra uh, raportării financiare și non-financiare. Toate această structură schimbătoare este în momentul de față discutată la, OEC, la OCDE și uh, persoanele cu care ne-am întâlnit acolo ne-au explicat uh, maniera în care ei abordează problema, încearcă să includă mai multă responsabilitate pentru toți acționarii. De asemenea, am purtat o dezbatere cu uh, una dintre cercetătoarele cele mai importante ale OCDE, care se ocupă de tema femeilor în consiliile de administrație. OCDE este foarte activă și în această temă și tocmai de aceea mi s-a părut necesar să o invit bineînțeles cu acordul dumneavoastră, pe această expertă a OCDE în fața comisiei noastre. Să nu uităm că săptămâna viitoare se va purta o discuție pe tema femeilor în, consiliilor, în consiliile de administrație la Luxemburg. Mi s-ar părea foarte important să discutăm cu această reprezentată a OCDA pentru a vedea care sunt uh, nu doar viziunile europene, ci și viziunile globale în ceea ce privește subiectul. Ar fi bine să, să aflăm și noi cum abordează uh, Uh, OCDE-ul uh, tema femeilor în consiliile de administrație. Cam atât din partea mea, poate domnul Duron vrea să adauge ceva. Uh, Um, în încheiere, dați-mi doar voie să vă spun că până la urmă Parisul nu e chiar atât de departe. Discuțiile cu OCDE-ul sunt întotdeauna interesante pentru că această organizație are o greutate politică și uh, economică. De asemenea, să nu uităm, OCDE-ul este parte sau ia parte la întâlnirile G20, prin urmare e bine să ne întâlnim și noi mai des cu ei. Domnul Duron. Ajute... Uh, Mulțumesc. Ce aș mai putea eu să adaug la uh, cele spuse de doamna Regner, care a acoperit uh, totul și cu foarte mare claritate. Pot să adaug doar că discuțiile au fost uh, pasionante. Dimineața am uh, făcut o comparație, o analiză comparată a politicilor aplicate de SUA și de Uniunea Europeană. Știm că cei din SUA sunt în avangardă cu câțiva ani față de noi aici. Um, un lucru ce trebuie semnalat este că sunt foarte mulți uh, intermediari acum. Um, cum bine a remarcat uh, Evelyn, s-a ajuns la o fragmentare, o dispersare foarte mare a acțiunilor și uh, intermediarii care tranzacționează aceste acțiuni sau le dețin vor să fie remunerați și remunerați serios pretind onorarii foarte uh, mari, um, poate departe de ceea ce iau brokerii, dar oricum salarii crescânde. Iar acest uh, lucru condiționează modul în care se votează în Consiliul de Administrație a unei întreprinderi, a unei mari companii. Sigur că în uh, SUA cam 80% din fondurile cu care lucrează companiile sunt uh, capital privat strâns prin mijloace proprii. În Uniunea Europeană lucrurile stau puțin altfel. Dar în orice caz a fost o discuție foarte interesantă pentru că am putut analiza diversitatea de metode, de mijloace din acest sistem de guvernanță secretarul general a fost în mare formă. Discuția cu domnia sa a durat de două mai mult decât era inițial prevăzut. Și uh, ne-a spus foarte clar că are nevoie reală de sprijinul Parlamentului European. Așadar, pentru OCDE, Parlamentul European are un uh, rol important de jucat. Am uh, amintit problema acționariatului, a transparenței fiscale, um, și a impozitării veniturilor, am uh, putut discuta foarte bine cu dumnealui, uh, o discuție mult mai utilă, cred, decât discuția uh, cu 28 de state membre. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Președintele, dacă nu mă înșel, ați fost patru în această delegație. A fost și Constans Le Grip cu voi. Da, așa e. Uh, dar de fapt uh, trei am rămas până la urmă. Um, eu uh, trebuie să mă întorc ca să votez în comisie după masa. Președintele, mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Trecem mai departe. Ne mai rămâne un singur punct pe ordinea de zi de astăzi. Analiza actelor delegate și de punere în aplicare. Raportor este domnul Cristogonos, dar nu este în sală în acest moment. Din raportul uh, său, însă e clar că nu există controverse în legătură cu cele două acte analizate, anume regulamentul Comisiei de modificare a regulamentului 1126 per 2008 cu privire la adoptarea anumitor standarde contabile internaționale în conformitate cu regulamentul 1606 per 2002 și nici cu cel de-al doilea act legislativ, care este regulamentul Comisiei de modificare a regulamentului 1126 per 2008 de adoptarea anumitor standarde contabile internaționale în conformitate cu regulamentul 1606 per 2002. În ce privește standardul internațional de contabilitate 27. Dacă sunteți de acord să luați notă de acest uh, lucru, putem considera că am tratat și acest punct de pe ordinea de zi. Dacă aveți uh, întrebări însă, putem amâna acest punct pentru o ședință viitoare. Întrebări? Nu. În acest caz, am epuizat ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare. Ultimul anunț. Viitoarea noastră ședință are loc uh, joi pe 12 noiembrie la Bruxelles. Vă mulțumesc!